membre uh, nu uh, sunt uh, supuse deciziilor comisiei. Acest lucru nu este mulțumitor. Nu este însă mulțumitor dacă să ne gândim că în urma lipsei de transparență și altor proceduri de vot din statele membre, când sunt comunicate aceste lucruri, de pildă așa cum s-a întâmplat uneori, Uh, se, se mai spune, uh, mă, mă, poți spăla, dar te rog să nu rămân uh, ud la sfârșit, ceva de genul acesta. Este foarte important să avem rezultate pozitive ale proceduri, e important să vedem care sunt obligațiile importante, care sunt comisiile de apel și în același timp trebuie să fie foarte clar prezentată procedura foarte transparent. De aceea s-a făcut aici o propunere de către mai mulți colegi, resping această propunere conform care să se retragă propunerea de către comisie și să se vină cu o nouă propunere care să fie mai potrivită potrivit Consiliului. Să fie limpede un lucru, orice propunere nouă este și va fi o propunere diluată a propunerii actuale. Ceea ce vreau să spun în încheiere și ceea ce este că se poate de important și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, domnule comisar, este că Parlamentul European dorește să lucreze mai departe pe acest dosar. Consiliul este cel care, din păcate, acum blochează acest dosar și care, în mod evident, nu este capabil să se pronunțe și să ajungă la o decizie pentru că este chestiune de importantă. De aceea, în această seară fac un apel la Consiliu să hotărască o poziție și să susțină, în cel mai caz, poziția Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamnei Folat. Timp de două minute are cuvântul domnul Durand. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule că suntem noi între noi aici, dacă haideți să ne vorbim pe șleau. Știți foarte bine că dacă comisia a venit cu acest text, e pe, deoarece comisia e între Ciocan, Consiliu și Nicovală, marile societăți comerciale, care spun dacă uh, nu faceți nimic, atunci noi o să mergem înainte. Deci sunteți obligat să tăiați nodul gordian acolo când Consiliul dă dovadă de o lașitate cumplită, pentru că în ultimă instanță, după cum a spus și dumneavoastră și după cum știți foarte bine, vorbim de sănătatea a 500 de milioane de consumatori europeni. Vorbim de produse chimice, vorbim de organisme modificate genetic. Suntem într-o situație și spun asta în fața Parlamentului eh, European. Suntem obligați să venim cu obiecții. Eh, obiecțiile astea sunt tot mai multe. Pentru că societatea este tot mai complexă. Și în ultimă instanță, ni se cere să decidem uh, în mod uh, absolut manihist, da sau nu, binar. Nu, nu e acceptabil așa ceva. Eu am înțeles foarte bine ce, ce, ce, ce vreți să spun. Vreau să știu uh, dacă și se pare că veți face din această chestiune o prioritate și pe viitor, pentru că e o prioritate pentru societatea noastră să dai o primă celor care nu votează, asta nu face decât să încurajeze lașitatea. Asta e altă poveste. Oricum, mă bucur că v-am auzit că, spunând că e o chestiune care rămâne pe agenda Comisiei pentru anii ce vin. Sper că Parlamentul o să poată să vă ajute să duceți lucrurile înainte și profit uh, cerându-mi scuze, profit de ocazie pentru a felicita pe cineva aici Împreună cu uh, colegiul, colegul Corbett am pregătit uh, un raport în legislatura trecută. Doresc să-i mulțumesc lui Richard Corbett pentru cele făcute și îmi pare foarte rău să văd parlamentari ca el plecând din cauza minciunilor colegilor din partea aceasta sălii. Minute, colegiului. Mulțumesc, urmează timp de un minut, domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, în această dimineață chiar aici am discutat conferința privind viitorul Europei și am ajuns la un acord că viitorul Europei trebuie să fie unul mai democratic și Europa trebuie să asculte mai mult vocea cetățenilor. Procedura de comitologie este criticată datorită lipsei de democrație și de transparență. Din păcate, problemele acestea sunt foarte vizibile atunci când e nevoie să fie luate decizii foarte importante care au un impact direct asupra hranei, asupra sănătății oamenilor și animalelor. Ca reprezentant al verzilor, aș dori să invit Comisia să facă eforturi pentru a atinge acest obiectiv, pentru a reformula procedura de comitologie, pentru a garanta o transparență a deciziilor și pentru a limita competențele statelor membre uh, atunci când acestea refuză să ia decizii. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Pospișil din un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, Distinși colegi și eu susțin această reformă a procedurii de comitologie și sunt convins că odată ce Comisia va avea autoritatea de a adopta acte de punere în aplicare, nu este foarte bine ca unele dintre aceste acte să rămână astfel încât să nu fie confirmate sau să nu există opoziție de către statele membre. Însă, Există o dezbatere și asta de câțiva ani de zile. Am discutat acest lucru de mai multe ori și nu e prima oară, de fapt, iar această chestiune relativ tehnică ar trebui să fie semnalată de către Comisie și cred că ar trebui să fie susținută și în Consiliu. Sau ar trebui eventual să vedem dacă se dorește o modificare și de către Consiliu. Situația actuală nu este cea mai adecvată, însă cu siguranță nu există niciun fel de voință de a definitiva procesul de jurăc. Faceți tot ce vă stă putință pentru ca această procedură să încheie. Mulțumesc foarte mult, domnule Poșpi, și îl urmează acum timp de un minut domnul Hoșic. Mulțumesc, domnule președinte stimată domnule Șefcovici, cred că uh, comitologia este unul dintre acele lucruri minunate uh, în Uniunea Europeană pe care nu le înțelege nimeni. Bine, domnul comisar le înțelege, dar publicul, cetățenii de rând, nu le înțeleg. Vorbim de, de apropierea între instituții și cetățeni și aici avem foarte multe de tot. Vorbim de transparență, de responsabilizare. În ultima instanță, asta lipsește din procedura de comitologie în forma actuală. Pesticidele au fost uh, cele care au pus în evidență problemele cu mitologiei. Oamenii nu știu cum au votat guvernele statelor membre și atunci s-a dat vina. Bruxelles la Bruxelles a decis, e un dictat al Bruxellesului, însă în ultimă instanță e vorba de angajații guvernelor statelor membre care au luat anumite decizii fără a face public acest lucru și asta trebuie să se schimbe și mă bucur să văd că propunerea Comisiei uh, Eh, este încă pe masă, dar acum trebuie să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă în Parlament, dar e nevoie și de noi inițiative din partea Comisiei și sper ca acest element să se regăsească în planul de lucru. Însă, în ceea ce privește Consiliul, poate și cetățenii ar trebui să pun un plus de presiune. Vă mulțumesc. Mulțumim, stimate coleg. Un minut, eh, doamna Melchior. Mulțumesc, o să vorbesc în daneză. Stimate domnule președinte, aș vrea să continuu intervenția pe care tocmai am ascultat-o din partea colegului meu. Uniunea Europeană este o uniune a europenilor și suntem astăzi aici pentru că europenii ne-au votat. Dar există mulți europeni care sunt de părere că Uniunea Europeană este un concept îndepărtat. Nu înțeleg ce se întâmplă, cred că totul ține de birocrație și de puterea tehnocraților. În Europa există mulți oameni care nu înțeleg comitologia în Europa și în această instituție și dacă nu putem explica noi comitologia, atunci cum ne putem aștepta ca alegătorii și cetățenii europeni să înțeleagă despre ce este vorba când spunem comitologie? Dacă nu putem să explicăm procesul legislativ cetățenilor noștri, asta înseamnă că nu respectăm principiile de bază, cele pe care le-am folosit pentru a construi Uniunea Europeană. Trebuie să putem explica aceste procese cetățenilor și de aceea sprijin moțiunea Renew Europe de a reforma principiul general de comitologie. Domnule Șefcoviș, mă bucur să văd că și dumneavoastră sprijiniți. Mulțumesc foarte mult, doamne Melchior. Văd că nu există niciun fel de propuneri la, niciun fel de înscriere la, înscriere la cuvânt spontane, la Catch the Eye, spune domnul Wieland. Am uh, prevăzut oare acest lucru? Deci, ce spuneam? În mod excepțional, colegul Corbe vrea să ia cuvântul și vă acord un minut. Sau mai puțin, sau mai puțin, spre președintele. Observația făcută de către doamna Melchior și de către ceilalți a fost cât se poate de pertinentă și anume sistemul de comitologie este unul opac, nimeni nu-l înțelege în opinia publică, însă există un alt sistem de delegare a competențelor către comisii, adică actele delegate, acolo unde este limpede și clar. Delegăm competențe către comisie, dar putem să le blocăm decizia dacă nu ne convin și putem chiar să retragem competențele pe care tot noi le-am delegat, dacă asta dorim noi, Parlamentul, în mod unilateral, deși există o decizie, de a fost o decizie comună cu Consiliul, oare nu cumva este acesta un argument ca să folosim și mai mult competențele delegate pe viitor, mai degrabă decât acte de punere aplicare? Colegul Shire și cu mine am fost raportări în legătură cu delimitarea între actele delegate și actele de punere în aplicare, dacă să fiu foarte sincer, ar trebui să folosim mult mai multe acte delegate, sunt mai transparente și sunt și democratice. Mulțumesc foarte mult colegul nostru Corbet. Cu acesta, iată că s-a încheiat procedura de la cuvânt spontană și în încheierea dezbaterii vom da cuvântul domnului comisar Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru ce, celor care au participat la această discuție, pe care o apreciez. Un subiect uh, tehnic, plin de provocări. Și mulțumesc și doamnei Melchior, pentru că nu este ușor să le explicăm cetățenilor cum au lucrurile cu actele care trebuie implementate. Vreau să vă garantez că am luat notă de tot ce ați spus dumneavoastră, de toate sugestiile făcute și vreau să arăt clar că președinta van der Leyen și cu mine ne-am angajat să desfășurăm acest proces, să-l ducem mai departe pentru a garanta reformarea tuturor aspectelor, inclusiv promovarea răspunderii și transparenței în acest domeniu specific. Am luat notă de ce a spus domnul Saer, domnul Rope, domnul Duron. Intervenții clare, aspecte pe care ni le-ați transmis. Vreau să mulțumesc de asemenea că ne-ați spus cum stau lucrurile, pentru că atunci când implementăm și adoptăm acte de implementare, îndeplinim voința acestei instituții. Adoptăm un act legislativ și de aceea Spațiul nostru pentru manevre legislative este foarte limitat și ce vom face va fi să încercăm să ducem lucrurile mai departe, să lucrăm cu Consiliul și cu dumneavoastră pentru a ne asigura că procedurile sunt transparente și sunt mai clare pe viitor. Vreau să apreciez faptul că ați uh, făcut sugestii și intervenții cam în aceeași direcție cu propunerea Comisiei și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a înțelege mai bine poziția Consiliului. Voi colabora cu președinția croată și dacă e nevoie și cea germană pentru a ne asigura că lucrurile evoluează. Sigur, ne-ar ajuta să avem o poziție clară a Parlamentului am înțeles că există mai multe comisii care au adoptat poziții, dar avem nevoie de o poziție jurii clară și a Parlamentului pe acest subiect, pentru că atunci discuțiile cu Consiliul vor fi mai fundamentate, pentru că arătăm că nu doar Comisia, ci și Parlamentul văd lucrurile în acest fel și asta ne va ajuta să ducem discuțiile mai departe. Mulțumesc pentru sprijin, pentru ideile pe care le-ați prezentat și fără îndoială vom uh, colabora și vom discuta de aproape pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. Comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Șefcevici. Domnule Șefcevici, aș dori să nu exagerăm cu familiaritatea. Dumneavoastră vorbeați despre aceste acte de punere în aplicare și că astfel veți îndeplini voința Parlamentului. Să știți că nu e tocmai clar acest lucru dacă prin aceste lucruri cumva uh, e nevoie de uh, acte de punere în aplicare sau de interpretare. Nu știu, poate că noi am putea să dezbatem subiectul. În orice caz, dezbaterea pe acest subiect s-a încheiat în acest moment. Următoarea ședință are loc începând de mâine, 16 ianuarie, de la ora 9 la ora 14 și de la ora 15 la ora 16. Ordinea de zi a fost dată publicității și o găsiți pe site-ul Parlamentului European. Este disponibilă. Vă urez tuturor uh, o seară plăcută, somn ușor, să vă odihniți bine. Și mulțumesc tuturor celor care până în acest moment ați rămas aici se încheie ședința.